important, important pentru că este menit să echilibreze competențele instituțiilor. Acest regulament referitor la inițiativa cetățenească adoptată în procedură legislativă ordinară urmărește să ofere cetățenilor aceleași competențe de inițiativă politică pe care le au și Consiliul de Ministri și Parlamentul un milion de semnături sunt necesare, 0,2% din cetățeni care trebuie să semneze pentru a invita Comisia să acționeze pe subiecte care îi interesează în mod direct. Le permite acestor cetățeni să-și facă vocea auzită și va stabili o legătură directă între cetățeni și instituțiile europene, aruncând o punte, deci, între aceste două părți, între noi toți în Uniunea Europeană. Parlamentul și Consiliul au făcut eforturi pentru a asigura o adoptare rapidă a acestui regulament la prima lectură și vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la succesul acestor eforturi, la uh, tuturor președințiilor, mai ales cele belgiene și ungare, comisiei și deputaților, în special președinții comisiilor AFCO și PETI, Carlo Casini și Erminia Mazzoni, Aș vrea să vă invit să veniți alături de noi la procedura de semnare. Cei patru raportori, domnul Lamasur, doamna Gurmai, doamna Wallis și domnul Hefnar. Sper că sunteți aici în sală și că uh, procedura va fi însoțită de prezența dumneavoastră. Au mai fost și alți membri în calitate de raportori din umbră și puteți fi mândri pentru această activitate. Uh, și vom semna acest document care va deveni lege. Înainte de asta însă aș vrea să invit oaspetele nostru, domnul ministru Martoni, să ne spună câteva cuvinte. Stimați membri, doamnelor și domnilor, acesta este un moment solemn și vreau să-mi amintesc primele zile ale Convenției Europene când discutam modul în care încercam să rezolvăm deficitul de democrație din procesul de integrare europeană. Încercam eliminarea acestuia sau cel puțin reducerea sa. Aveam cu toții un obiectiv, un obiectiv comun, și anume să consolidăm funcționarea democratică a Uniunii Europene. Am identificat o posibilitate pentru a îndeplini acest obiectiv și anume să promovăm participarea cetățenilor europeni la viața democratică a Uniunii Europene. Acesta este motivul pentru care inițiativa cetățenească a fost inclusă în tratat și cetățenii pot acum aborda direct Institu- Comisia Europeană și o pot invita să prezinte o propunere pentru un act normativ al Uniunii Europene. Sunt convins de faptul că acesta este un punct de reper important în calea către intensificarea proceselor democratice în Uniunea Europeană și, de asemenea, reprezintă primul element al democrației directe, fiindcă stabilește o legătură directă și un dialog direct între instituții și cetățeni. Încurajează dialogul transfrontalier și cooperarea directă, și, de asemenea, stimulează responsabilizarea cetățenilor, fiindcă Europa nu este reprezentată de cineva, ci de noi toți, de cetățeni. Și Europa arată așa cum vrem noi, cum o formăm noi toți împreună. Motoul nostru, o Europa puternică cu participare umană, depinde de implicarea tuturor. Și pentru a îndeplini aceste obiective, pentru a implementa tratatul, este nevoie de reguli de procedură clare, simple și accesibile. Lucru care acum s-a realizat ca urmare a unei bune cooperări între toate instituțiile. Comisia Europeană, Consiliu și, în primul rând, Parlamentul European. Aș dori să mulțumesc în mod special domnului Șeftovici de la Comisia Europeană și de asemenea președinției spaniole și belgiene, tuturor membrilor trioului și la fel, în mod special, mulțumiri și felicitări pe care vreau să le prezint Parlamentului European, tuturor celor implicați în acest proces extrem de important președinții comisiilor și raportorii, domnul Lamasur, doamna Gurmai, doamna Wallis, domnul Hefner și toți ceilalți membri care au fost implicați în această activitate extrem de importantă, care a demonstrat foarte bună cooperare și înțelegere existentă, nu doar între instituțiile europene, ci și între diferitele grupuri și familii politice europene. Și nu pot decât să-mi exprim speranța că această înțelegere, această cooperare va constitui baza unui model pe viitor, atât pentru activitatea instituțiilor, cât și pentru cea a grupurilor politice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și acum vom trece la semnarea documentului în lege. Mulțumesc!